by the way, because I know you're interested in future work programme, because um, that, that following our work on consumer product safety. Tineri. Verificăm. Se verifică 19. Cine-i Nu. De fapt, verificăm electronic. Îmi cer scuze. Spune președinta, se închide votul. 15 la patru. Nu, nu funcționează?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 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul oral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 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final acum. S-a deschis votul. S-a închis. Cu doamna Nevedalova 21 la 5 și se adoptă fericitări. Felicitări Sabinei. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Aplaud și eu. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul domnului Jean-Marie Cavada. Jean-Marie, vrei să iei cuvântul un pic? Nu, pentru că foarte pe scurt, deoarece e încă dimineață. Doamnă președinte, stimați colegi, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au răspuns cu bună voință solicitării mele și mai ales vreau să subliniez uh, rolul uh, pe care le-a jucat președintele, precum și secretariatul comisiei noastre, un rol de stabilitate, dar uh, și grupurile politice au făcut eforturi pentru a putea ieși din confuzia în care riscam să ajungem prin negocierile noastre. Textul, sigur că dorește să faciliteze viața practicienilor, așa că îmi pare bine că am reușit să obținem un rezultat bun. Mulțumesc tuturor! Dann kommen wir zur... Mulțumesc, Jomare, și trecem acum la vot. Domnul Kelly a ajuns, văd. PP-ul e complet, nu? PP-ul, Marco. Vine domnul Kelly. Vreau să știu dacă suntem complete acum sau nu. Ah, mai vine și Barcus. Zabine, cât timp mai poți să stai? Vino aici și pleacă tu atunci. Poți să pleci acum. Ja, muss ein Fac un pic de ordine, că altfel e greu. E greu. Acum tot e organizat la PPE, totul e bine. Și trecem la lista de votare a domnului Cavada. 72 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 74 împotrivă, abține, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abține, să verificăm. S-a deschis votul la 76. Vote is closed. S-a închis? Ce? Nu funcționează? Evidare, voie pentru. 10 la 19 se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se verifică 94, s-a deschis votul. S-a închis. Optsprezece la 9 se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată. Deci, se deschide la 95 votul verificăm. Se închide. 12 uh, la 15 se respinge. A, erai pentru. Atunci 13 la 15 se respinge. juri juri 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. Se verifică 98. S-a închis votul. 19 la 10 se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 101, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm uh, partea a doua lui 101. S-a deschis votul. S-a închis. 16 la 12 se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 102. S-a deschis votul. S-a închis. șaisprezece la 13 se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. S-a deschis votul la 105. S-a închis? 17, nu, 16 la 13 se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. 108, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. 16 la 10, se, la 11 îmi pare rău, se adoptă. 109, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se verifică. 109, partea a doua, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. 16 la 9 se adoptă. 124, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126, cine pentru? Împotrivă. Ce cade? Îmi cer scuze, spune președinta. 128 votăm acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132, 133, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 140 pentru, cade, cade, așa este, îmi pare rău. Deci 142. 142 pentru, împotriva, abțineri. Se verifică, s-a deschis votul la 142. S-a închis. Ce mai e și asta? A, 20 la 9, da, bine, se adoptă. 143. Cine-i pentru? Împotrivă. Hmm, da, bun. Nu, nu-mi dau seama. Bun, verificăm. Verificăm 143. Se închide. 12 la 14 se respinge. 144 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 147, cine pentru, împotrivă, se verifică și s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. 16 la 13. 148. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 150 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 151 pentru, împotrivă, abțineri și verificăm. Verificăm 151, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 13 se adoptă. Amendamentul oral 5. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Of, se deschide votul la 152. Se închide 14 la 15 se respinge.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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 6. S-a deschis votul la 6. S-a închis. 17 la 11 se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 Nu. Ba nu, spune președintea. Se verifică. 15 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis? Aveam dreptate. 12 la 17 se respinge. Cer scuze, se întâmplă. Acum, o amendamentul oral 16 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul la 23. S-a închis. 15, nu, 16 la 13 se adoptă. Compromisul 5. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 28 pentru,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 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45, nu, 45 cade, 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 52 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 52, s-a deschis votul, s-a închis, 14, de fapt 15 la 13 se adoptă. 53. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Uh, abțineri. Se adoptă. Și 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 62. S-a deschis votul la 62. S-a închis? 14 la 15 se adopt, se respinge, se adoptă. Ești pentru, nu? Tu ești pentru. 14 la 15, da, se respinge, într-adevăr. Treze... 63, acum. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotriva, abțineri, se verifică. 65 Votul e deschis. S-a închis. Cincisprezece la 14 se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Se verifică, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis. 14 la 16 se respinge. 70, 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, ITRE, ITRE 1, în prim, pe două părți. Deci, prima parte pentru, împotriva, abțineri, s-a dat, partea a doua pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm, s-a deschis votul la partea a doua de la ITRE. ITRE 1, partea a doua. Deci s-a închis votul acum. 16 la 13 se adoptă. ITRE 2, pentru, împotriva, pentru, Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la ITRE 2. S-a închis. 18 la 12 se adoptă. ITRE 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 5. Pentru, împotrivă,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 împotriva, abțineri se adoptă 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 19 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 19, s-a deschis votul. Și s-a închis. 16 la 14 se adoptă.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 S-a închis. 26 la 0, 4 abțineri, felicitări. Jean-Marie n-a fost ușor, dar cred că am găsit, am reușit să atingem un rezultat foarte bun. Acum continuăm cu raportul Hannibal. 26. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 27 împotrivă, pentru, ab, împotrivă, abțineri se, adop, se respinge. Ce scuze. Compromisul 2. Cine-i pentru? Așa este, am uh, votat. <laughs> Am votat 2 <laughs> fără 1. 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Do- compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 45 pentru, împotriva abținerea se adoptă. Empl 15 pentru, împotriva. S-a deschis votul la Empl 15. S-a închis. 13 la 15 se respinge. 46 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 46. 46 s-a închis votul. 16 la 12 se adoptă. 47. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 și cu 50 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 52. S-a închis. 16 la 14 se adoptă. Compromisul 5 pentru,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 Abțineri? Verificăm 76, s-a deschis votul. Mulțumesc. 19 la 11 se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. S-a deschis votul la 77, s-a închis. 17, nu, de fapt 18 la 12 se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 79, sau ce verificăm acum? 79 verificăm. Cine-i pentru? S-a deschis votul, îmi cer scuze. 16 la 14 se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 82 s-a deschis votul. S-a închis. 9 la 19 se respinge. 83 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 84 pentru, ce? Bine, hai să încercăm. 83 atunci, hai să verificăm. 83 s-a deschis votul. S-a închis votul. ...19 la 10, tot timpul aproape nimeresc, aproape tot timpul. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 87. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. 13 la 17 se respinge. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă 92 pentru, împotriva abțineri se respinge 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă 94 pentru, îmi cer scuze, aveți dreptate. A, ce bine, 97 pentru, împotriva, abțineri Verificăm 97. S-a deschis votul la 97. S-a închis. 14 la 13 se adoptă. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 106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 se adoptă 7 pentru împotriva abțineri, se respinge 8 pentru împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 8. La 8, da. S-a închis. 17 la 13 se adoptă. 9 pentru, împotrivă,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 împotriva, pentru împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru împotriva Verificăm. Verificăm 22. S-a deschis votul. S-a închis. 11 la 19 se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată vă rog, 23 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Empl 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Empl 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ample 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ample 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ample 11 pentru împotriva Verificăm. Haideți să verificăm 11. S-a deschis votul. S-a închis.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 Trecem la Emma McClarkin, Orizontul 2020. Vrei să spui, vrei să spui ceva, Emma? Te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru implicare și sprijin. Sper să transmitem un mesaj puternic aici, deoarece trebuie să recunoaștem cât de importantă este valoarea acestui dosar. Mulțumesc. Mulțumesc, Emma. Începem votul. Favor. 59 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri în prima parte. Deci prima parte, 61 prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 62 prima parte pentru, împotriva, abțineri se respinge, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a treia pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 63, s-a deschis votul. S-a închis. Douăzeci și trei pentru, cinci împotrivă. Da, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 74, s-a deschis votul. S-a închis. 15 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 80 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 81 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 82 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru împotrivă, abțineri se verifică. 84 s-a deschis votul. S-a închis 17 la 9 se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 85. S-a deschis votul. S-a închis. 11 la 17 se respinge. 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 90 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 și 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva abțineri se respinge, 98 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 104. Se deschide votul la 104. S-a închis. 11 la 17 se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 106 s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 11. Vă rog să ridicați mâinile mai sus ca să nu mai verific atât de mult. 10 nu, 10 se adoptă, deci 107 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru împotriva abțineri se verifică. 108 s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 12 se adoptă. 109, nu? 109 pentru împotriva abțineri se respinge. 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 113 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 15 pe, și 115 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru, împotriva abțineri se respinge, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru și 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 121 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 129, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 130, pentru, împotriva abțineri. Verificăm, verificăm, 129, s-a deschis votul. Nu, 130, îmi cer scuze, spune președinta. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 14 se respinge. 131 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 132 pentru, împotriva, abțineri. Se verifică. 132 s-a deschis votul. s-a închis. 15 la 13 se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri. 133 s-a deschis votul, vă rog verificăm și s-a închis. 9, 9, la 19 se respinge. Dacă ridicați mâinile, nu mai trebuie să verificăm. Atât 24, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26, pentru, împotriva, douăzeci Verificăm 26. S-a deschis votul. Întâi nu ridică nimeni mâna, după aia ridică o jumătate, după aia cealaltă jumătate. De aia trebuie să verificăm. S-a închis votul. E un pic obositor aici. 14 la 14 se respinge. De, pe păi dacă m-ați întrebat cu mine, vă spun. 27 <laughs> pentru împotrivă abțineri se adoptă. 28 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 29 pentru împotrivă abțineri. 1 cade. Păi da, nici nu am votat pe 1. Deci, 29, despre asta vorbim. 29 se adoptă, nu? L-am votat. Haideți încă o dată. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva,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 se adoptă, 30, 53 pentru împotriva se adoptă, 54 pentru împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru împotriva abțineri se respinge, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru împotriva abțineri se respinge. Și acum votul final s-a deschis votul. S-a închis. 26 la 1. Felicitări Emei. So, the next Emma is coming. Următoarea Emma acum. Ce anume? Intervenție fără microfon în sală. A, ați votat împotrivă. Totuși o majoritate, majoritate foarte frumoasă pentru Emma, în ciuda votului din împotrivă. Se notează, se notează totul, fără să spun tot timpul să precizez. Bine, următoarea emo, acum, alt orizont. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Unde acum, unde mergem? 25. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 29. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. 30, s-a deschis votul la 30. S-a închis. 12 la 13 se respinge. 31 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri. 38 pentru, împotrivă, abțineri 8 dafür, dagegen, Enthaltung angenommen. 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 38 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 39 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 9 și 40 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 și 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 17 la 10 se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Același lucru 50, 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. S-a închis votul. 15 la 11 se adoptă. 54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 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă și acum votul final. S-a deschis votul la votul final. S-a închis. 25 la 2, nicio abținere, se adoptă. Felicitări, Emma! Haideți să aplaudăm pentru Emma. Ești conșurire de Emma. Iar avem un raport al lui Emma acum? Al treilea raport al Emei. Astăzi e ziua ta mare. Sunt doar cinci rapoarte. Amendamentul 1. Emma. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă 2. Pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 3. Pentru împotrivă abțineri. Se verifică. S-a deschis votul la 3. S-a închis. 15 la 11 se respinge. 4 împotri, pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Votul final, s-a deschis votul la votul final. S-a închis. 27 la 0. Niciodată în viața ta n-ai mai avut așa un rezultat fantastic. Felicitări, Emma! Și acum trecem la ultimul, dacă nu mă înșel. Nu, nu e ultimul. Mai avem două. Ist ein bisschen schon da. Ja, jetzt machen wir mal es. Mag Schake. Uh, Maritie, do you want to say something? Raportul lui Maritie Șache, vrei să spui ceva? Nu, foarte bine. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, pen, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 2. S-a deschis votul la 2. S-a închis votul. 16 la 10 se adoptă. Amendamentul 2 am votat acum. Dacă vreți, mai votăm o dată, dacă sunteți atenți. Deci, am redeschis votul la amendamentul 2. S-a închis. 16 la 10 se respinge. Deci vă rog, fiți atenți. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți, vă rog, s-a deschis votul la 8. S-a închis. 25 la 1 nu se poate, nimeni n-a ridicat mâna. Cum să nu fi văzut 25 la 1? Nu-i vina mea, dar nu sunt chioară. Se respinge în mod evident. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. Deschide votul la 11. S-a închis. Se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, 21. Nu, nu aveți dreptate, pentru că zice că dacă se adoptă, cade 41. Vă rog să citiți foile. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge pentru 34, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 54 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva abțineri. 61 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis, s-a închis. 13 la 13 se respinge. 62 pentru. Sur le 61? La 61? Da, la 61. Nu-mi funcționează consola. Dar era împotrivă. Și atunci toată lumea are de câștigat. Da, bun, atunci mă retrag la o cafea. Bun, dacă am câștigat, e gata. 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se um, adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se verifică. S-a deschis votul. S-a închis. 14 la 13 se respinge. Votul final, acum s-a deschis votul. S-a închis. Douăzeci la doi se adoptă felicitări. So. Da. Müssen wir den abstimmen? Yeah, da muss er halt warten, der Minister. Was? So, okay. The minister is outside, but he has been asked to be here quarter past ten. Ministrul este afară, dar deoarece i-am cerut să vină la 10 și un sfert și încă nu e 10 și un sfert și mai am încă un vot, votul despre buget, care e foarte important, vom face întâi votul și o să-l rugăm pe domnul ministru să aibă răbdare, ca un bun cipriot. Deci uh, o să îl rugăm să aștepte să iau o cafea între timp. Cineva, vă rog să-i ofere o cafea. So, okay. Yeah, first. First of all, I have to read something. Mai întâi trebuie să vă citesc ceva. Avem două voturi diferite aici. Mai întâi votul privind mandatul raportorului, domnului Lochegaard, pentru a reinstitui proiectul de buget al Comisiei. Poziția Consiliului va fi adoptată doar la sfârșitul acestei luni și votul de acum este menit uh, să-i dea domnului Lochegar mandatul de a depune amendamente din partea comisiei noastre pentru a se reveni la proiectul de buget al comisiei, dacă Consiliul vrea să facă reduceri, ceea ce e posibil. O să votăm prin ridicarea mâinii, vă rog. cine e pentru? cine e pentru acest mandat? Cine e împotrivă? Cine se abține? Bun. Domnule Lochegard, dumneavoastră ne veți reprezenta cu puteri de pline. Vă rog să vă folosiți cu atenție de acest mandat. Bun, acum urmează lista de vot pe care o aveți pe mese. Începem să votăm. 5000 Trebuie să citesc toate astea, nu? 5800 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5801 să zic 801, nu mai zic 5801. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum unde mă duc? Compromisul 2. Vai, ce sinistră e lista asta. Mhm. Spune doamna președinte. Compromisul 2. Așadar, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 804. Pentru, împotriva abțineri se respinge. 805 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 807 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 500, 815 pentru,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 Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 823 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. 823 verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. 14 la 13 se adoptă. 824 se adoptă, pentru împotriva abțineri se adoptă.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 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru împotriva abțineri se respinge. 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru împotriva abțineri se respinge, 36 pentru împotriva abțineri se adoptă, se respinge, 37 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 840 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 840. S-a deschis votul la 840. S-a închis. 17 la 8 se adoptă. Amendamentul, nu, compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 842 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 843 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 846. Se poate să le luăm pe toate McClarkin împreună? până la 51. cine e pentru? Toate acestea, nimeni, cine împotrivă? Multă lume. Bine. Se respinge. Mai avem 52, 53, 54 și 55 în aceeași direcție. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping toate. Și acum ce facem? Cam atât. Nu mai facem nimic. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru colaborare și încheiem acum lista de votare. Vă rog să rămâneți aici pentru ca să ascultăm și prioritățile președinției cipriote. Vă rog frumos să-l rugăm pe domnul ministru acum să intre. Îi dăm voie să intre acum. Este fel. wants to leave, leave. And the others sit down. Cine trebuie să plece, să plece. Cine nu, vă rog să se așeze. Hansen este minister hin Okay. The last item, also <laughs> der letzte Punkt unserer Tagesordnung ist zugleich. Ultimul punct de pe ordinea de zi este unul extrem de important. De fapt, nu este nici ultimul, ci este penultimul punct. Îl salutăm pe Ministrul pentru Cultură și Educație din partea președinției cipriote, domnul George Demostenus. Ne bucură foarte mult, domnule Demosteros, că sunteți aici astăzi. Știm că sunteți eh, într-o perioadă foarte dificilă în care a trebuit să preluați sau ați vrut să preluați această președinție cu problemele pe care le aduce această președinție, dar pe lângă problemele dumneavoastră aveți și multe provocări eh, care vin prin această președinție care sunt extrem de importante pentru noi toți. Sperăm ca în această jumătate de an multe din dorințele pe care le-am exprimat noi față de Consiliu în ceea ce privește cultura, educația și cetățenia să ne ajutați să ne impunem punctele de vedere sau să le reușim să le susținem. Sunteți acum urmașul președintelui în exercițiu danez. Am avut discuții și cu dumneavoastră și cu cei dinainte și uh, am discutat cu colaboratorii noastre și ne bucurăm că vreți să ne susțineți. Cam atât am de spus în introducere. Vreau să vă dau cuvântul, domnule ministru. Vă rog. Stimate Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această amabilă prezentare. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru că ne dați prilejul să vă prezentăm prioritățile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației, cercetării, tineretului, sportului și mijloacelor media audiovizuale. Pentru prima dată, Cipru preia această președinție a Consiliului Uniunii Europene în condiții de criză economică. Condițiile sunt dificile, doamnă președinte, nu doar pentru Cipru, ci pentru toată Europa. Acum, mai mult decât niciodată, Uniunea Europeană trebuie să rămână alături de cetățenii săi. E important ca cetățeanul să revină în centrul politicilor Uniunii Europene. Trebuie să trimitem un mesaj puternic de speranță și solidaritate către oamenii noștri. În același timp, trebuie să refacem credibilitatea Uniunii Europene, nu doar pe piețe, ci și în ochii cetățenilor. Iată de ce președinția cipriotă va face toate eforturile pentru a construi o Europa mai bună. Dați-mi voie să vă prezint pe scurt chestiunile care vor reprezenta prioritățile noastre, începând cu programele pentru tineret, sport și educație, cu Erasmus pentru toți. După acordul parțial obținut în timpul președinției daneze, noi, în, noi vom demara un dialog cu Parlamentul European pentru a înțelege poziția și temerile, îngrijorările reprezentanților aleși din Uniunea Europeană. Noi am observat că există diferențe față de uh, reprezentanții din Consiliu și aceste mm, diferențe au fost luate în seamă în abordarea generală. Dar uh, suntem optimiști uh, și considerăm că cetățenii noștri vor avea un nou program pentru educație, tineret uh, și sport. Președinția cipriotă va propune concluzii cu privire la alfabetizare. Considerăm că aceasta este o chestiune de mare importanță. Și în același timp, vom uh, încerca să rezolvăm uh, problema alfabetizării prin diverse programe de instruire. Ne bazăm pe rezultatele unui grup de studiu și a unei conferințe pe tema alfabetizării. Conferința era intitulată Alfabetizare pentru toți și se va ține pe 6 septembrie. Sperăm ca la această conferință să putem discuta cu colegii noștri și să putem purta discuții informale pe 4 și pe 5 octombrie. Contribuția instruirii și uh, programelor de educație pentru îndeplinirea obiectivelor Europa 2020 este binecunoscută. Noi trebuie să subliniem rolul pe care îl poate juca educația în punerea în aplicare a obiectivelor strategice din strategia Europa 2020. Vom avea un exercițiu pilot de evaluare care va avea loc uh, în Bruxelles în septembrie. După această evaluare, Președinția va înainta un raport către reuniunea informală a ministrilor de educație, care va avea loc la Nicosia, în această toamnă, iar uh, în noiembrie vom propune Consiliului adoptarea concluziilor. Asta ca o contribuție a educației la provocările cu care se confruntă strategia 2020. Și tot pe educație, încă o temă importantă, propunerea Comisiei pentru uh, adoptarea de către Consiliu a recomandărilor referitoare la instruirea informală. Sperăm să facem acest lucru în mandatul nostru. În 2006, Consiliul a dat un vot pentru a recunoaște importanța instruirii informale pentru tineret. Totuși, criza economică și nivelul mare de șomaj, mai ales în rândul tinerilor, a dat un nou uh, impuls pentru a repune această temă în discuție. Trebuie să recunoaștem că instruirea informală poate ajuta la dezvoltarea personală, poate ajuta la um, angajabilitate și la integrare socială și face parte din programul sau din parcursul de învățare pe tot parcursul vieții. O altă temă importantă, tineretul. Aș vrea să spun că noi vrem aici o mai mare participare și integrare socială a tinerilor imigranți. Consecințele crizei economice sunt, printre altele, și o mobilitate crescută și tendință mai mare spre migrație. Acestea caracterizează întreaga Uniune Europeană. Participarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în procesul decizional este importantă și va fi subliniată în concluziile Consiliului. Cu ajutorul lor putem crea bunăstare în societate tinerii și organizațiile de tineret trebuie să fie atrași într-un dialog structurat. Sperăm să facem acest lucru la summitul Forumului Tineretului European la Nicosia în toamnă, iar uh, recomandările care vor fi adoptate acolo vor fi preluate în concluziile Consiliului pe care le prezentăm spre adoptare Consiliului în uh, noiembrie. la Nicosia vom încheia un ciclu de consultări de 18 luni care vizează participarea tinerilor la democrația europeană. Președinția cipriotă dorește să adopte rezoluții cu privire la acest um, ciclu de dialog structurat și vrea să-și ia un angajament ferm pentru următoarele priorități politice în următoarele mandate. Există un raport al Uniunii Europene privind tineretul care urmează să fie pus în circulație la începutul lui octombrie anul acesta. Iar raportul se va baza pe rapoartele naționale întocmite de statele membre care au fost trimise spre Comisia Europeană până în ianuarie 2012. Raportul va fi examinat de noi și vom încerca să tragem concluzii pe care să le prezentăm în octombrie la uh, summitul ministrilor pentru tineret. Acum aș trece la cultură și să vă prezint câteva priorități din acest domeniu. Cultura este un bun public în uh, Uniunea Europeană și afectează toate dimensiunile vieții noastre. În vreme de criză, Programe precum Europa pentru cetățeni sunt extrem de importante. Programe de acest gen, care sunt mici ca dimensiuni, dar care au un mare impact, ne pot ajuta să refacem relațiile dintre Europa și cetățenii săi. Iată de ce Consiliul a pus pe agenda sa acest program Europa pentru cetățeni. Pe 10 mai deci, în timpul președinției daneze, Consiliul a ajuns la concluzia unanimă că trebuie adoptată abordarea parțial generală cu privire la acest program. S-au purtat uh, negocieri uh, pe cadrul financiar multianual și deci și pe acest program. Știu că Parlamentul are unele temeri cu privire la procedurile legiuitoare care uh, sunt necesare pentru acest program, dar eu sunt sigur că putem rezolva această problemă. În plus, ce e important pentru cetățenii noștri este ca Parlamentul și Consiliul să lucreze împreună pentru a pune la punct un program care are o importanță atât de mare, o importanță simbolică pentru cetățenii europeni. Noi vrem să avem o cooperare constructivă cu Parlamentul pentru a sprijini și a promova acest program. Acum dați-mi voie să mă refer la Capitala Culturală Europeană ca instituție. Procedura de selecție a orașelor care vor deveni capitale culturale europene se desfășoară până în 2019. Acum trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla din 2020 încolo. Președinția cipriotă se bucură că propunerea de a continua să desemnăm uh, capitale culturale europene va exista și pe viitor. Noi vom uh, publica în curând propunerea noastră și sperăm să putem uh, obține rezultate concrete în timpul ședinței de Consiliu din luna noiembrie. Și acum, în ce privește guvernanța culturală, aceasta este o propunere importantă a președinției noastre. Criza economică în curs, ca să spunem așa, pune presiune pe bugetul pe care îl alocăm acestor politici. Președinția noastră propune câteva concluzii cu privire la guvernanța culturală, care sperăm să fie adoptate în toamna acestui an la Consiliu. Și în august, pe 28 și pe 29 august, la Nicosia vom organiza o conferință, iar rezultatele acestei conferințe vor constitui baza pentru redactarea concluziilor Consiliului. În ce privește audiovizualul, m-aș referi la programul Europa Creativă. Cu privire la acest program, Consiliul consideră că eforturile făcute de președinția daneză ne-ar putea ajuta să adoptăm abordarea parțial generală de pe 10 mai. Însă nu sunt tratate toate chestiunile. De exemplu, nu e finalizat bugetul pentru că nu avem uh, o decizie finală referitoare la CFM. Dar, ca urmare a deciziei de pe 10 mai, președinția cipriotă va continua dialogul cu privire la mecanismul de garantare a împrumuturilor în domeniul cultural și în domeniul creativ. Acest mecanism e cel propus de comisie. Noi sperăm să avem o cooperare deschisă și constructivă cu Parlamentul, astfel încât să putem uh, pune la punct programe pentru sectorul cultural care să sprijine creativitatea și diversitatea culturală, care să dea ocazia de participare tuturor și care să mizeze pe valoarea culturală intrinsecă a programelor. Doamna președinte, o altă prioritate de-a noastră este legată de internet. Vrem ca și copiii să aibă acces la internet. Vrem prin asta să stimulăm integrarea socială. Știm că creșterea combate excluziunea și ajută la îmbunătățirea vieții cetățenilor noastre. E bine, Vrem să includem acest lucru în politica noastră audiovizuală, accesul tineretului la tehnologie. Copiii și tinerii sunt tot mai uh, preocupați de accesul la aceste tehnologii în zilele noastre și vrem să ne asigurăm că internetul e sigur pentru ei, că le pune la dispoziție un conținut de calitate și că îi putem uh, pregăti, îi putem atenționa la riscurile pe care le presupune accesarea acestui mediu. Dacă e nevoie, va trebui să intervenim împotriva conținutului ilegal și nociv. După cum bine știți, în mai, Comisia a prezentat uh, strategia sa cu privire la siguranța internetului. Este un document numit O strategie pentru un internet mai sigur. Președinția noastră va propune un proiect de concluzii pe care sperăm să le vedem adoptate în noiembrie la Consiliu. Bun. Acum, ca să trec mai departe, la sport, noi vrem să adoptăm concluzii în Consiliu care să contribuie la o nouă politică și la noi inițiative în acest domeniu. Vrem să creștem interesul cetățenilor pentru activitatea fizică, ca să le îmbunătățim sănătatea. Vom pune accent în mod deosebit pe mecanismul de control Vrem, uh, deci, să, să avem politici mai bune în acest domeniu, să creștem sănătatea, gradul de sănătate și să contribuim la o îmbătrânire activă în rândul oamenilor. Datele pe care le avem la dispoziție ne arată că în jur de 1,5%, ba chiar până la 2% din valoarea adăugată a Uniunii Europene vine din sport această valoare adăugată poate fi mai bine folosită pentru a contribui la creșterea economică și la ocupare. Au deja loc uh, eforturi în acest sens și împreună cu grupul de experți uh, pe statistici uh, în domeniul sportului de la Comisia Europeană, noi sperăm să putem demonstra că este nevoie de a cumula datele statistice cu privire la sporturi în toate statele Uniunii Europene. Comercializarea sportului în corelare cu uh, dezvoltarea foarte rapidă a jocurilor online, pare să ne ducă la următoarea problemă. Blaturi, jocuri aranjate. Iar acest lucru sigur că ridică îndoiele asupra integrității sporturilor. Va trebui să colaborăm cu uh, președințiile următoare și în timpul uh, jocurilor de la Nicosia din uh, septembrie, noi vom încerca să publicăm o declarație comună împreună cu Mișcarea pentru Sport și să ne declarăm împotriva blaturilor. Grupul de experți uh, pentru bună guvernare a Comisiei Europene se va implica și uh, va protesta împotriva acestor pariuri aranjate la Consiliul de Ministri. Mai trebuie să amintim de asemenea chestiunile ce țin de antidoping. Uniunea Europeană trebuie să își îndrepte atenție și asupra acestei probleme a dopajului. Vă amintesc că în cadrul programului Consiliului Erasmus pentru toți, există un program dedicat cu un um, buget dedicat al Agenției Mondiale Antidoping. Și um, este vorba de un program intitulat Sports at the Base. Vom discuta despre toate acestea la forumul informal al ministrilor și vom uh, discuta cu toți cei uh, implicați. Așadar, tineretul, cultura, audiovizualul, sporturile, toate acestea sunt uh, componente importante pentru noi și pot duce la o dezvoltare a Uniunii Europene. Noi vrem să punem accent însă și pe dimensiunea socială a acestora și pe contribuția lor la îndeplinirea obiectivelor strategiei 2020 vreau să îmi exprim satisfacția pentru colaborarea pe care o avem cu ceilalți membri ai Troicii, Polonia și Danemarca și sperăm ca noi să putem um, face astfel încât să servim interesul tuturor partenerilor noștri din Uniunea Europeană. Noi suntem ultimul membru din această troică și sperăm să putem să ne achităm de sarcina noastră în mod cât mai responsabil, să răspundem tuturor așteptărilor și suntem gata să lucrăm îndeaproape și cât mai deschis cu Parlamentul European în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Very much, Mr. Președinte, mulțumesc foarte mult, domnule ministru Demostenus. Große paletă. Într-adevăr, ne-ați prezentat o paletă foarte largă de propuneri din care probabil știți că o parte din ele nu veți putea decât să le inițiați, dar întotdeauna când inițiați ceva, există întotdeauna cineva care poate să preia mingea și să continue jocul. Acum aș vrea să îi rog pe colegi uh, să participe la discuție. Domnul Scuria are cuvântul primul. Sí, grazie, <clears throat> presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru această prezentare a programului dumneavoastră pe care ați făcut-o, programul președinției cipriote. Ceea ce doriți dumneavoastră să promovați în acest semestru v-am întâlnit și înainte și vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, fost prezent aici. Acum câteva lămuriri. Aș vrea să subliniez o serie de lucruri, dar îmi dau seama că mai mulți uh, colegi care sunt uh, responsabili de programele de care ați menționat vor uh, vrea să vă întrebe mai multe lucruri mai în detaliu. Am două preocupări referitoare la programele menționate. Erasmus pentru toți, programul comisiei și încă un program pentru că, așa cum pot să îmi spun și doamnei președinte și doamnei Costa, suntem uh, îngrijorați, speriați chiar, de faptul că au fost eliminate o serie de simboluri care identificau Uniunea Europeană și am avut discuția despre programul media care, uh, pe care noi îl apreciem foarte mult și nu suntem doar noi, mulți oameni. Este vorba de un program care identifică foarte bine Uniunea Europeană. Și mi se pare nu că ar fi destul de penibil să pierdem aceste programe și să începem altele noi. Așa că aș vrea să vă întreb care sunt intențiile noastre referitoare la aceste programe. Uh, apoi, încă un lucru aș vrea să vă întreb. Am, în, am înțeles uh, cumva cum stau lucrurile această dimineață. E vorba de cultură, de programul Orizont 2020. Acesta nu prevede măsuri care ar putea să acopere chestiunea patrimoniului cultural în ansamblul său. Astăzi am votat o serie de amendamente în acest sens, însă, evident, am vrea ca aceste aspecte să uh, să fie corelate sub președinția mm, cipriot, cipriotă cu alte chestiuni foarte importante, pentru că Uniunea Europeană se identifică cu propria sa cultură și cu istoria și, de asemenea, aș vrea să vă întreb de, despre fondurile structurale care nu par a fi prevăzute. Avem deja un document de lucru care a fost înaintat, care se referă la acest subiect și sper că, într-o oarecare măsură, Sper că veți conduce această luptă, veți fi liderul luptător, pentru că dacă uităm de cultură, nu numai că ne uităm trecutul, dar ne uităm și viitorul. Helga Trüppel, bitte. Helga Trüppel are cuvântul. To the, um... Mulțumesc, Dorius, mulțumesc uh, președinției cipriote. De mai multe ori ați uh, menționat chestiunea următorului cadru financiar multianual și atunci aș vrea să știu ce rol jucați dumneavoastră în conflictul care are loc acum cu, cu conflictul privitor la acest cadru um, financiar multianual și mai ales um, conflictul care privește bugetul 2013, pentru că noi am vrea să facem mai mult lucru referitor la cultură, educație și așa mai departe, dacă uh, plătitorii neți vor uh, reuși să se reducă um, acest uh, cadru multianual cu 10%, vom fi profund afectați și aș vrea să vă întreb, știind că președinția cipriotă are o responsabilitate foarte mare în următoarele săptămâni, ce veți face referitor la uh, CFM și uh, cum veți uh, susține și apăra și poziția Parlamentului? Poate puteți să ne spuneți mai multe despre strategia dumneavoastră în acest sens. Mulțumim acum Hanu Takula din Finlanda.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 hyvä ja keskeinen ohjelma myöskin sitten vietyä tyylikkäästi maaliin ja tulevalle ohjelmakaudelle. Tämä oikeastaan tämmöisenä päällimmäisenä huolena ja uskon, että tästä tulemme jatkamaan sitten vielä keskustelua. Vielen Dank. Madame Vergia. Merci, uh, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să salut pe domnul ministru și președinția cipriotă. Uh, am avut și noi ocazia de a ne întâlni înainte și mă bucur pentru modul în care dumneavoastră ați tratat prioritățile acestei președinții. Consecințele mm, economice și sociale au un impact foarte important asupra bugetelor și inițiativelor publice și cultura și educația sunt adesea primele victime, primele care sunt sacrificate. Deci, uh, este important să punem din nou aceste chestiuni în uh, sufletul uh, strategiilor uh, bugetare. Deci mă bucur să au ce ați spus. De asemenea, uh, uh, mă bucur uh, și aș vrea să aflu mai multe despre importanța pe care o acordați um, chestiunii alfabetizării și luptei împotriva analfabetismului, de asemenea câteva priorități um, referitoare la includerea um, socială a tinerilor de origine imigrantă, mai ales în aceste condiții de ură rasială manifestată. Aceste subiecte mi se par foarte importante. De asemenea, Ați mai tratat chestiunea educației formale și neformale, care, face, care fac parte din prioritățile Comisiei pentru Cultură. Tocmai am adoptat raportul domnul, domnului Scuria în acest sens. E vorba de și de aspectele tratate de voluntariat și aș vrea să atrag atenția asupra necesității unor uh, finanțări perene. De program în ce moment, ça me paraît... În aceste inițiative, mi se pare important ca uh, organizațiile, asociațiile care au um, activitate perenă la nivel european să poată primi finanțare constant, mai mult uh, timp, și mi se pare de asemenea important ca Parlamentul și uh, Consiliul să um, um, convină asupra statutului asociațiilor europene. De asemenea, ați mai menționat prioritatea um, referitoare la cetățenie și sunt și eu de acord cu domnul Tacula uh, referitor la, ceea ce a menționat uh, față de raportul Europa pentru cetățeni, avem însă câteva probleme cu Consiliu, atât în ceea ce privește conceptul de cetățenie și um, ce spuneți dumneavoastră mi se pare mai uh, relevant decât ce am auzit până acum și apoi mai avem câteva conflicte referitoare la um, um, mijloace, la instrumentele folosite, bugetele se pare că sunt din ce în ce mai mici. Ați mai menționat și uh, problema internetului și a incluziunii sociale, mai ales a tinerilor prin internet. Includerea tinerilor este foarte importantă, dar atenție să nu cumva să acordăm vreo, vreun privilegiu represiunii și să vedem exact cum să găsim echilibru aici. Ținem foarte mult um, la acest aspect. Mulțumim, doamna Bergiam. Piotr. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Țin pumnii strânși președinției și dumneavoastră, domnule ministru. Întrebarea mea este următoarea. N-aș vrea să repet întrebările adresate de antevorbitori. Știm că există finanță, Uh, posibilități de finanțare foarte bune pentru cultura europeană prin fondurile structurale și vedem că um, în uh, numeroase regiuni și țări care sunt beneficiare există noi agenții culturale care apar, deci există posibilități foarte bune pentru investiții și știm că Fondul European Social în viitor va putea și acesta să sprijine educația de asemenea instruirea profesorilor, educația uh, profesională, vocațională, mai ales în rândul profesorilor. Deci întrebarea mea este, în aceste vremuri de criză, așa cum a spus și noastră, când toată lumea încearcă să limiteze bugetele, uh, veți apăra aceste fonduri structurale, pentru că și acestea sunt um, legate de educație și de cultură. Și a doua întrebare pe care o am se referă la sport. Uh, raportul excelent al domnului Fisas ne-a oferit ocazia de a acționa în domeniul sportului. Um, vă propuneți și dumneavoastră niște măsuri legislative pentru că domnul Fisas făcea apel la acest lucru referitor la chestiuni cum ar fi uh, Mm, meciurile aranjate de fotbal. Nu avem legislația care ar putea să combată astfel de probleme și aceste acte de uh, corupție. Ar trebui niște sancțiuni uh, Um, de natură legală și apoi uh, interzicerea, de exemplu, a accesului în stadion, ar fi un alt exemplu de măsură pe care am putea o lua. Deci, dumneavoastră vă propuneți niște măsuri care ar putea uh, demara unificarea, armonizarea principiilor în ceea ce privește prevenirea acestor uh, practici în sport. Mulțumim. Acum domnul Santiago de Fisas. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Bine ați revenit uh, aici, vă doresc uh, foarte mult succes în președinția pe care o începeți. Colegul meu deja a menționat uh, um, chestiunea sportului și mă bucur să aflu că și dumneavoastră v-ați gândit la aceasta. După cum știți, eu m-am ocupat de raportul Parlamentului care a fost aprobat cu o majoritate largă și am vorbit și cu doamna comisar Vasiliu. Am avut o întâlnire foarte fructuoasă cu dumneavoastră ei astfel încât acest raport să nu fie pur și simplu uh, aprobat și lăsat la o parte. Uh, trebuie să uh, elaborăm o serie de măsuri în acest sens și multe dintre chestiuni depind de ce se întâmplă în statele membre. Deci sper că se vor face câteva eforturi în timpul acestei președinții cipriote în acest sens, pentru că majoritatea chestiunilor legate de sport țin de competența statelor membre. și în unele cazuri, cum ar fi țara mea, Spania, aceste chestiuni țin de competența regiunilor. Și uh, sunt multe probleme, dopajul, traficul cu produse pentru doping, aceste chestiuni pot să afecteze toți sportivii și reprezintă o formă în care se trișează, se înșală, dar au și efecte grave asupra sănătății și am Uh, putut să vedem acest lucru în uh, uh, zările de antrenament, în cadrul echipelor, în școli și cred că problema traficului de produse de doping ar trebui să aibă aceeași, să-i se acorde aceeași gravitate ca traficului de droguri. Și aici cred că ar trebui să se creeze măsuri împotriva tuturor celor implicați în frauda în domeniul sportului. Și o altă chestiune uh, foarte gravă este legată de violența pe stadioane uh, pe care o practică huliganii și cred că aici ar trebui să se țină um, um, niște caziere speciale pentru toți acești um, infractori. Trebuie de asemenea să sprijinim pe cei implicați în domeniul sportului, astfel încât sportivii să-și poată combina cariera sportivă cu o altă carieră, poate una în educație, pentru că și aici e nevoie să găsim soluții și un alt aspect important este practicarea sportului în școli. Uh, nu voi uh, continua prea mult, dar uh, pot să spun că eu voi participa în numele acestei comisii la Forumul pentru Sport în septembrie și vom putea să elaborăm aceste chestiuni mai mult. Doamna președintă, parerele acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și bine ați venit, domnule ministru mult curaj în acest semestru dificil pe care îl începeți. E vorba de un semestru dificil pentru uh, Europa care se confruntă de multă vreme cu probleme, așadar vă doresc succes. Iar acum, ca să vorbesc cumva poate în numele tuturor uh, membrilor acestei comisii, am observat uh, că în acest moment vă confruntați cu niște schimbări foarte importante care vin la timp, care afectează chestiuni cum ar fi educația, cultura și cercetarea în următorii șapte ani. Și, de asemenea, de la această comisie am observat că educația și cultura, precum și cercetarea, mai ales când e vorba de uh, învățământul superior, Deși uh, unii consideră că acestea sunt singurele mijloacele de, mijloacele de coeziune europeană, considerăm că acestea sunt singurele mijloace prin care putem să schimbăm situația curentă. Și așadar, am vrea să vedem o contribuție pe care să o aduceți dumneavoastră la nivelul Consiliului, pentru că acest nivel este foarte important astfel încât să putem schimba perspectiva. Um, pentru că um, în acest moment se consideră că cercetarea nu se face decât în laboratoare de știință, în aspectele de științe reale și nu și în cele umaniste. Dar consider că e foarte important în ceea ce privește competitivitatea să asigurăm un viitor bun al universităților din Europa, pentru că suntem ghidați către uh, vederi oarecum tehnocratice. Și sper că vor exista discuții în Consiliu asupra viitorului uh, educației terțiare în Europa în anii care urmează și ar trebui să se atragă atenția asupra riscurilor care sunt asociate cu această viziune exclusiv tehnocratică asupra uh, educației. Cât despre cultură, vă rog să trimiteți acest mesaj Consiliului că trebuie protejat patrimoniul cultural, nu ad hoc, ci, na, ci pentru că acesta reprezintă factorul economic cel mai important al continentului nostru și al Uniunii Europene. Trebuie să ne protejăm și să ne conservăm monumentele noastre culturale dacă vrem să dezvoltăm turismul pe continentul nostru, care poate să uh, dezvolte, um, să se dezvolte mai ales în uh, economiile emergente, lucru care s-a putut observa deja. Și referitor de la programele pentru 2020, aș vrea ca și colegii noastre din alte țări să înțeleagă că cercetarea în uh, științele umaniste pot contribui la uh, viitorul Europei. Mulțumesc foarte mult! The last, uh, intervention. Mulțumesc, ultima intervenție. Ok, tempo eh, tiranno. Comunque ringrazio molto per questa presentazione di un... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea priorităților dumneavoastră în domeniul culturii. Am avut plăcerea să vă întâlnesc și înainte. În calitate de raportor am avut câteva schimburi cu dumneavoastră și sper că în continuare Parlamentul poate conta pe o bună cooperare cu Consiliul în mandatul dumneavoastră. Acum aș vrea să subliniez câteva aspecte la care s-au referit deja câțiva dintre colegi. În primul rând, așa cum spunea doamna Paliadelia din Auri, trebuie să discutăm despre impactul orizontal al culturii Trebuie să discutăm despre patrimoniu, despre sensibilitate culturală, despre contribuția pe care o are cultura în economia noastră. Ea aduce inovare și aduce respect în comunitatea noastră. Cultura joacă un rol esențial, iar acest rol trebuie să se reflecte în uh, programarea multianuală. Aș vrea să revin la ideile mele în calitate de raportor, dar și la poziția comisiei noastre. Este vorba de o poziție pe care am susținut-o în alte comisii și în dialogul cu miniștrii în trecut, anume că noi vedem uh, actualmente că din fondurile structurale și din programul Orizont dispare cultura. De pildă, să ne gândim la industria cinematografică. Filmele pe viitor uh, vor uh, veni în format digital, vor fi distribuite astfel pe piață, ceea ce înseamnă că se schimbă modul de transmitere a lor. Trebuie să transmitem un mesaj foarte important și să nu uităm ce ne spune tratatul de la Lisabona. După cum bine ați spus, uh, prioritățile dumneavoastră ca ministru al culturii trebuie să includă și această problemă. Vrem să vedem că și cercetarea este o prioritate a dumneavoastră. Sperăm să puteți consolida aceste programe pe care noi le vedem ca fiind strategice. Da, suntem într-un moment de criză, însă cultura, cultura audiovizuală, întreprinderile audiovizuale au arătat că sunt um, un sector anticiclic și că ne permit să rezistăm la aceste momente de criză. Am văzut că ele generează locuri de muncă și inovare. În al doilea rând, un alt lucru care mi se pare că lipsește în oarecare măsură este o claritate în ce privește aspectele economice de media, pe de o parte, și de cultură, pe de cealaltă parte. Ambele pot să combată șomajul. Noi sperăm ca cele două să fie promovate prin programul Europa Creativă și sperăm ca antreprenoriatul cultural să capete o mai mare importanță. Sperăm să vedem această importanță și când se discută finanțarea și când se va lua o hotărâre finală cu privire la instrumentul european de garantare a împrumuturilor. Un alt lucru important este cel referitor la patrimoniu, patrimoniu cultural. Să nu uităm că există și câteva particularități geografice și uh, cred că țara dumneavoastră știe la ce mă refer când vorbesc despre particularități geografice. Știți care este impactul culturii și al investițiilor în cultură. Acestea pot duce la o transformare a teritoriului în care se fac investițiile și v-aș ruga să țineți minte aceste lucruri și sperăm să putem coopera deschis cu președinția dumneavoastră și să putem îmbunătăți aceste programe. Președinta, domnule ministru, aveți cuvântul. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, tuturor deputaților, pentru că au uh, contribuit uh, la idei foarte importante pentru mine. Vreau să spun de la început că eu sunt uh, o persoană care provine din mediul academic și uh, trebuie subliniat că în momente de criză, cum se întâmplă în momentul de față, cum este cazul acum, și aceasta nu spun numai eu, ci asta este ceea ce s-a constatat la analizele care s-au făcut, cetățenii se orientează mai degrabă către educație și cultură. Iată de ce eu cred că Uniunea Europeană și familia europeană trebuie să susțină cultura și cercetarea în aceste momente dificile. Dacă nu o facem în aceste momente dificile, nu vom putea spera ca pe termen scurt sau pe termen lung să ieșim din impas. Foarte mulți șomeri, foarte mulți tineri și alți cetățeni încearcă să se realizeze și să obțină o a doua șansă într-un moment uh, de restriște ca acesta. Încearcă așadar să se reformeze și pregătească pentru a încerca să lucreze poate în alt domeniu. Ei speră, bineînțeles, cu toții la, o, la vremuri mai bune. Pentru aceasta însă trebuie să stabilim o bază pentru aceste vremuri mai bune, trebuie să le dăm o șansă și aceasta este prioritatea noastră absolută. Au existat foarte multe întrebări. Doamna Trupel mi-a pus o întrebare și uh, alți deputați de asemenea care s-au referit la buget. Nu pot spune decât că, da, vom susține conștient și cu convingere obținerea unui buget foarte bun. Am discutat despre acest subiect deja cu uh, ministrul nostru pentru economie. Dacă vorbim cu experții economici, trebuie să fim uh, extrem de convingători pentru ca să arătăm că pe termen uh, scurt și pe termen lung merită să investească în acest sector. Nu toți economiștii sau cei care se ocupă de măsuri în timpul crizei pot să înțeleagă această abordare. Spre deosebire de noi care avem această grijă pentru cultură și educație și avem și exemplele necesare care vorbesc de la sine, pentru noi este o evidență, dar noi trebuie să încercăm să susținem acest punct de vedere și în fața altora. Așadar, discuția va continua. Eu uh, mă voi exprima exact în acest sens și în fața omologilor mei din cele 26 de țări uh, membre. Împreună cu ceilalți miniștri care sunt responsabili pentru tineret, sport, cultură și educație, vom purta o discuție foarte deschisă despre exact acest punct. Vom încerca să punem priorități împreună, iar miniștrii economiei din diferitele țări vor fi abordați în acest sens. Toată lumea și toți miniștrii vor încerca să intre în contact direct cu miniștrii economiei pentru a le transmite acest mesaj. O regulă în astfel de momente este susținerea bugetului pentru trei domenii foarte importante și statele membre trebuie și ele să fie să, să fie susținute pentru ca să poată să investească în domeniul cercetării și al educației. Acum aș dori să mă refer la ceea ce a spus domnul Scuria înainte mi-am notat toate punctele pe care le-ați menționat, ați spus lucruri foarte pertinente, ați vorbit, de exemplu, de protecția moștenirii culturale și a patrimoniului cultural. Aceasta este una din prioritățile majore ale președinției cipriote și pot să vă asigur că dacă la reuniunile informale se va, orba, se va aborda acest subiect, noi vom, ne vom implica puternic și vom susține de fiecare dată uh, cât de necesar este să întărim acele puncte de care ați vorbit dumneavoastră, adică, de fapt, o susținere foarte clară pentru cultură. Acum uh, o să vorbesc uh, pe scurt despre problemele menționate de doamna Trupel. Dumneavoastră mi-ați spus, de fapt, o întrebare la care am răspuns. Am uh, explicat și felul în care voi apăra această problemă ce putem face atunci când bugetul însă nu se va crește pentru uh, la linia bugetară cultură care ne interesează pe noi? Atunci voi uh, face ceea ce a spus domnul Tacula și anume voi vorbi despre insecuritatea bazei uh, juridice. Domnul Tacula are dreptate, nu trebuie să ne ferim să spunem care este poziția Parlamentului. Înțeleg foarte bine care este poziția Parlamentului și este foarte bine că ați formulat-o dumneavoastră atât de clar. Cred că cu toții vom putea colabora, Parlamentul, Comisia și Consiliul, pentru ca să găsim o cale de avansare în proiectul Europa pentru cetățeni. Eu zic că acest program este absolut necesar pentru că valorile europene sunt transmise foarte bine prin intermediul acestui program. Sper să nu ne luptăm cu prea multe obstacole la punerea în aplicare a programului Europa pentru cetățeni, însă avem premizele pentru a reuși să înlăturăm aceste eventuale obstacole. Acum aș vrea să vorbim despre întrebările puse de ceilalți colegi. Sunt de acord cu întrebarea și cu propunerile celorlalți deputați vă spun mm, chestiuni care nu sunt neapărat părerea mea personală, ci a tuturor celor care se ocupă de cultură, de sport, de educație și tineret. Avem uh, aceleași rezerve și aceleași provocări în ceea ce privește competențele în domeniul scrisului și cititului. Vom face eforturi pentru a îmbunătăți situația și uh, concluziile vă vor fi transmise. Știm că Comisia a întocmit un raport uh, special și că s-a arătat că unul din uh, cinci tineri de 15 ani nu uh, citesc uh, și scriu suficient de bine. Trebuie deci să găsim mijloace pentru a susține acești copii, pentru ca toată lumea să aibă o șansă și pentru ca să obținem rezultate mai bune. Aceasta sunt, de fapt, acestea sunt premizele pentru o societate mai bună. Vreau să revin și la tema coeziunii sociale și incluziunii sociale. Doamnă președinte, s-au uh, stabilit deja mijloacele financiare pentru diferitele etape ale educației, pentru diferitele uh, zone. Programul Erasmus pentru toți este un instrument uh, foarte pertinent. Ceea ce vreau să spun în legătură cu acest program este că ar trebui să impunem un standard minim pentru școala primară, pentru gimnaziu și pentru liceu și să încercăm să îmbunătățim uh, alocarea mijloacelor în acest sens. Sper ca în toate țările membre să se facă eforturi pentru ca cei mai mulți tineri să meargă la facultate și pentru aceasta este nevoie de o susținere foarte clară. În uh, ceea ce privește tinerii, tinerii cu, uh, care provin dintr-un mediu de imigrație. Uh, vrem ca aceștia să aibă o șansă și deci vom propune în cadrul Consiliului uh, măsuri concrete, care vor fi după aceea și adoptate în concluziile Consiliului din noiembrie. Vom discuta despre felul în care putem să implicăm asociațiile în acest sens, care să poată să ne ajute să um, îi integrăm pe cei care au cea mai mare nevoie Finanțarea a fost o preocupare foarte importantă în acest domeniu. Vom uh, continua să discutăm cu colegii noștri din uh, statele membre în acest sens. Acum, un ultim punct, uh, internetul, deci fără încălcarea dreptului de exprimare, acesta este de fapt cel mai important uh, aspect. În ceea ce privește copiii din Cipru, noi încercăm să le deschidem tuturor uh, șansa de a folosi noile tehnologii pentru ca să poată fi creativi, pentru ca să poată să uh, continue să participe la proiecte de cercetare, dar trebuie de asemenea să se ia și inițiative în direcția aceasta, în direcția IT. Să nu uităm însă că acest instrument aduce cu sine și multe pericole. Întotdeauna am atras atenția asupra acestui punct nu trebuie să existe tehnologii uh, um, noi sau uh, alte uh, astfel de instrumente care să distrugă relațiile interumane sau care să strice um, relațiile interumane existente și în același timp să umbrească adevăratele nevoi ale copiilor. Deci trebuie un control foarte eficient. Discutăm despre diferitele Um, probleme legate de naționalitate, cetățenie. Într-adevăr, acesta este un subiect delicat. Vom încerca să-l tratăm uh, cu colegii pentru a vedea cum putem să punem în aplicare um, prioritățile noastre. Ați vorbit și despre fondurile structurale. Este clar că vom avea nevoie de fondurile structurale. Dacă susținem toate bugetele pentru cultură și educație, dacă se discută despre fonduri și se negociază fondurile care se referă la educație, trebuie să știm că noi ne implicăm în acest sens. Noi luptăm împreună cu colegii noștri de la Consiliu pentru ca să ca împreună cu echipele care se ocupă de acest subiect să putem să punem în aplicare cele mai bune măsuri, să susținem investițiile și uh, să încercăm să obținem și efecte pe termen scurt și pe termen lung. În ceea ce privește pariurile în fotbal și uh, jocurile și meciurile de fotbal uh, aranjate dinainte, nu avem nicio bază juridică pentru a reglementa aceste proceduri, dar trebuie să facem eforturi pentru a combate fenomenul în mod conștient. Uh, Sportul este una din cele mai frumoase activități uh, care există și este păcat să se umbrească această activitate prin astfel de proceduri. În curând vom vedea deschiderea Jocurilor Olimpice de anul acesta și vom uh, discuta în continuare, din păcate, despre aspecte ilegale, despre, despre pariuri și despre jocuri uh, trucate. Este foarte păcat să se submineze spiritul sportului prin astfel de, de proceduri. Vom încerca să găsim metode foarte eficiente pentru ca toate statele membre să poată participa la un program de combatere a astfel de ilegalități. Acum, o altă colegă mi-a pus întrebări despre sport. M-am bucurat foarte mult să primesc aceste întrebări, trebuie să recunosc. Uh, Temele pe care le-ați abordat fac parte din prioritățile noastre de bază. Am vrea să luăm acele hotărâri care să ducă la cele mai eficiente rezultate. Dacă se întâmplă ceea ce ați descris dumneavoastră chiar la sportul uh, neprofesionist, la școli, în școli și uh, în asociații sportive, este de neacceptat. Să știți că am avut probleme și uh, pe stadioanele din Cipru cu violența și uh, trebuie să îi susținem pe sportivi pentru ca să poată continua să trăiască într-un mediu sănătos, să poată să obțină o șansă, să aibă o șansă în continuare și să aibă posibilitatea să își desfășoare o carieră paralelă Uh, problemele sunt foarte evidente și uh, sănătatea sportivilor este pusă în pericol, dar și igiena mentală și igiena fizică sunt periclitate în momentul în care se întâmplă astfel de proceduri. Când uh, sănătatea trebuie să fie scopul principal, trebuie să știm să ne ghidăm după acest principiu. Eu sunt uh, de meserie inginer mecanic și m-am ocupat de rezistența materialelor în domeniul uh, industriei auto. Nu cred că sunt neapărat un tehnocrat, dar trebuie spus că în ultima vreme am văzut foarte clar cât de important este să ai un studiu umanist, pentru că Consider că uh, este cel mai important ca omul să fie în centrul măsurilor noastre și să nu avem o aportare de tehnocrați. Dacă ar fi să ne uităm la ceea ce se întâmplă atunci când se ciocnesc două autovehicule, ar fi altceva, dar activitatea universităților nu este neapărat să vadă care este nevoia pieței, ci este și să vadă care este nevoia omului, iar cercetarea în domeniul științelor umaniste este foarte importantă și eu mă voi implica pentru aceasta. La nivel înalt voi face tot posibilul ca să se investească în aceste domenii, chiar la reuniunile informale. În ceea ce privește patrimoniul cultural, am uh, vorbit și înainte despre acesta noi suntem foarte mândri de patrimoniul cultural uh, european, ne bucurăm de acest patrimoniu care ne-a fost transmis, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici, ci trebuie să construim pe ceea ce avem pentru a putea conștientiza generațiile următoare. Moștenirea culturală trebuie așadar să fie promovată cu orice preț, cu mijloace financiare. Este într-adevăr o prioritate foarte importantă a președinției uh, cipriote. Doamna Costa mi-a pus mai multe întrebări pe care le-am notat și despre care am vorbit deja. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile foarte importante pe care le-ați făcut în legătură cu cultura. Noi nu vrem să se închidă cinematografele, de exemplu, să fie nevoie să închidem uh, alte instituții sau uh, alte uh, asociații și așa mai departe. Considerăm că cultura face parte din viața noastră cotidiană și că trebuie să rămână parte din viața noastră cotidiană și pe viitor. Cultura nu este un bun elitist care trebuie să la care trebuie să aibă acces doar unii, toți trebuie să aibă acces la cultură și vom face tot posibilul pentru ca și din punct de vedere financiar să poată fi uh, susținut acest domeniu. Trebuie de aceea să promovăm acele teme care au legătură directă cu promovarea culturii. După cum spuneam și la început, în timp de criză, Cercetarea, cultura, educația trebuie să fie susținute în mod conștient dacă vrem să vină și timpuri mai bune pentru tineret, pentru generațiile viitoare. Noi știm că investițiile în domeniul culturii sunt uh, foarte mm, importante și de efect, dar mulți experți în domeniul economiei nu înțeleg acest lucru, această consecință poate pe termen lung. Aceasta este viziunea noastră pe care o vom susține suntem aici pentru a putea transmite mai departe generațiilor viitoare mesajul cel mai important, cel pe care vi-l spuneam înainte și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, mulțumesc pentru acest răspuns extrem de complex la întrebările care au fost puse. Eu nu am participat la această dezbatere pentru că consider că tema educația pe toate, tot parcursul vieții a fost deja discutat împreună cu colaboratorii dumneavoastră și am avut ocazia și cu dumneavoastră să vorbim despre acest subiect. Mai, vom mai avea ocazii să intrăm în detalii pe această temă. Aș vrea doar să atrag atenția asupra faptului că, în ceea ce privește programul Europa pentru cetățeni, avem uh, o părere foarte clară, avem serviciul juridic care ne-a spus că trebuie să procedăm în procedura ordinară, deci procedura de codecizie, ceea ce vom și face și sperăm ca dumneavoastră să fiți uh, cât se poate de competenți experți pentru a putea să ne ajutați la trilog și să putem să impunem aceste păreri și la trilog. Dacă nu se întâmplă așa, noi vă putem promite de acum că comisia noastră va vota împotrivă. Asta este ceea ce am spus deja și la ultima ședință. Noi vrem să se respecte și la programul cetățeniei părerile noastre, prin procedura de codecizie, indiferent care va fi soluția pe care o uh, veți găsi. Noi credem că suntem cei care reprezentăm uh, pe elector, pe alegător cel mai bine. Am fost trimiși în acest Parlament pentru a putea să le reprezentăm interesele și părerea noastră trebuie să fie ascultată. Vreau să vă mai atrag atenția de asemenea și că pe perioada președinției cipriote avem trei programe plus programul uh, Capitala Europeană. Acestea sunt programe și proiecte foarte importante. Avem certitudinea că în această comisie, în noiembrie, aceste chestiuni, de exemplu Europa Creativă și învățarea pe tot, period, tot, tot parcursul vieții vor fi votate în comisie. Nu știm exact uh, care va fi procedura, probabil va fi în primă lectură, însă atunci nu va, aceasta nu este uh, neapărat acum de relevanță. Imediat după ce am uh, adoptat acest program, însă împreună cu președinția cipriotă putem să intrăm în negocieri în cadrul unui trilog pentru ca să putem uh, în primăvară eventual uh, apoi adopta acest uh, raport și să ajungem la un punct comun. Considerăm că poate chiar într-o primă lectură am putea să rezolvăm aceste aspecte. Acum, dacă dorința noastră se va oglindi și în dorința Comisiei, va fi foarte bine. Noi ne-am arătat uh, dorința de a merge foarte repede. Consiliul sper că ne susține, așa cum s-a întâmplat în toate chestiunile pe care le-am uh, discutat în legătură cu uh, învățarea pe tot parcursul vieții și Citizen, Europe, Citizen for Europe, așa cum a spus Europe. Așa cum a spus și domnul Scuria înainte, cred că este foarte important să nu uh, reinventăm roata la fiecare șapte ani, uh, să păstrăm lucrurile care au fost uh, obținute și sunt bune așa cum sunt. Ar fi de aceea un semn bun dacă am continua pe linia pe care am pornit deja, pentru că cetățenii ar susține cu siguranță acest lucru. Ne bucurăm de susținerea dumneavoastră, mulțumesc pentru susținerea colaboratorilor noștri și după pauza parlamentară de vară vom intra într-o discuție pe tema programelor de care vorbeam, cea cu privire la cetățenie, apoi deci tacula, Costa pe tema celorlaltor proiecte și sperăm așadar că vom avea succes. Mulțumesc foarte mult tuturor colaboratorilor dumneavoastră, vă urez mult succes și în următoarea jumătate de an. Numai bine și la revedere! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wir kommen dann zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Mr. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume domnul Lökegaard, um, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013. Domnule Lökegaard, aveți cuvântul. I'll be brief. We have already had a lot. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Pe scurt, deoarece ședința este deja destul de avansată, Vă rog să faceți liniște în sală. Ok. I'll be brief. Um, I... Așadar, pe scurt. Din câte îmi dau seama, progresăm destul de bine. Cele cinci puncte la care țin uh, acoperă cam tot ceea ce ne dorim noi de la buget. Punctul 1, alineatul 1, arată că noi dorim să se asigure un nivel de plăți uh, corespunzător pentru ca programele să funcționeze bine și pe anii viitori. La punctul 2 vorbim despre cele mai importante programe, Tineret în Acțiune și Învățarea pe tot parcursul vieții și le corelăm cu strategia UE 2020 și amintim uh, că aceste programe au avut o performanță foarte bună și, desigur, cerem și o creștere substanțială a fondurilor alocate pentru aceste programe, deoarece cererea depășește posibilitățile de realizare. La punctul 3 avem sportul. Aici subliniem uh, parteneriatele în domeniul sportului și uh, subliniem câteva avantaje ale acestora. Lupta împotriva aranjării meciurilor, promovarea îmbătrânirii active, printre altele. La 4, am amintit politica de comunicare. Aici uh, mi se pare că, în mod clar, Această politică este foarte importantă la nivel politic. Este importantă pentru întregul proiect european. De exemplu, chiar ieri International House Tribune a spus că Pascal Ami, directorul general al uh, OMC, a cerut uh, noi politici pe această problemă. Iată, deci, uh, suntem încurajați și uh, consider că vom putea coopera atât cu Comisia cât și cu Consiliul în acest sens. Vă amintesc că noua strategie pe care am reușit să o elaborăm uh, împreună va fi discutată în noua sesiune din septembrie și sperăm că atunci să putem obține semnarea declarației comune de către Consiliu, Comisie și, bineînțeles, noi ca Parlament. Deci, mi se pare că acest aliniat este extrem de oportun aici. Singurul lucru pe care trebuie să-l mai adaug este că termenul de depunere a amendamentelor este 17, da, dacă nu mă înșel. Deci trebuie să ne mișcăm repede. Mulțumesc! Mr. Bellet. Dau cuvântul colegilor, domnul Belet. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun că noi suntem de acord 100% cu cele cinci sugestii făcute de raportor, dar aș avea două adăugiri minore. Mai întâi, la punctul 3, domnule Leuchegard, vorbiți despre noi domenii referitoare la sport. Ei bine, aș vrea să depunem un amendament, poate îl depunem împreună, și să ne referim la protejarea sănătății tinerilor atleți, să avem o mai bună monitorizare a sănătății acestora. Știți că mai multe state membre s-au înregistrat incidente în anii recenți. De asemenea, vreau să ne referim la importanța proiectelor transfrontaliere sau a competițiilor transfrontaliere. Și apoi, cea de-a doua adăugire este la punctul 4, când vorbiți de politica de comunicare. Da, suntem de acord cu ce spuneți, dar am vrea să adăugăm uh, o referire la mass media și televiziune. Să facem aici o mențiune în deosebi uh, televiziunea și mass media la nivel local și regional, deoarece acestea sunt cele mai apropiate de cetățeni. Și vrem de asemenea să vorbim și despre media online, media socială. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Mai sunt și alte intervenții? Văd că nu. Comisia este prezentă, îi dăm cuvântul. Vă rog. I can, I can be very brief also. Și eu, foarte pe scurt. Salutăm aceste sugestii și, uh, da, ne bucură faptul că țineți la învățarea pe tot parcursul vieții, la tineret în acțiune. Sperăm că aici putem să obținem niște creșteri de finanțare. Creditele de mobilitate sunt foarte importante pentru că aici avem uh, probleme pe cea de-a doua jumătate a anului în curs, de pildă, nu putem să onorăm toate solicitările. Mulțumesc. Celălalt coleg de la comisie, domnul Roman, vă rog. Da, și eu tot pe scurt. Vreau să spun că salutăm uh, aceste puncte aceste sugestii și toate amendamentele votate astăzi, de fapt, uh, sunt binevenite din punctul nostru de vedere. Das Haus... Aș vrea și eu să revin la problema bugetară pe care am auzit-o acum din partea Comisiei în legătură cu anul în curs, dar vreau să mă refer și la anul viitor. La nivelul Consiliului European, la ultima întâlnire, s-a luat o hotărâre ca acum să se creeze un program special pentru creștere în care se dorește combaterea șomajului la tineri și să se dea de asemenea impulsuri de creștere. Dacă se dorește acest lucru, ar fi nevoie însă de plăți suplimentare. Însă problema care apare acum este că Consiliul, pentru că acum începem negocierile dure pentru bugetul 2016. Am avut aceste negocieri dure deja pentru anul 2012 și a fost foarte clar că atunci, dacă, dacă Consiliul are în continuare această politică de austeritate în ceea ce privește plățile, nu va putea să, și nici noi nu vom putea să menținem nimic din ceea ce am stabilit și nici ce a stabilit Consiliul anul trecut. Trebuie spus foarte clar, problema pe care o avem acum și de aceea a fost foarte important să menționați ce a spus înainte, este ca în uh, fața bugetului actual nu suntem în stare să finanțăm proiectele care sunt în curs și Consiliul, de fapt, deviază de la ceea ce a spus înainte și a spus că dacă angajamentele sunt atât de ridicate, vor pune la dispoziție și plățile mai ridicate. Însă vreau să atrag atenția colegilor care sunt acum în sală că acest lucru nu s-a întâmplat, suntem într-un conflict foarte clar cu Consiliul și vom fi în Consiliu nu numai în legătură cu CFM, ci și în legătură cu faptul că ceea ce am uh, stabilit ca politică în comun nu va putea fi aplicată uh, apoi uh, pentru combaterea șomajului la tineri, de exemplu pentru că nu suntem în stare să finanțăm proiectele care sunt în curs, ceea ce mi se pare foarte grav. Ar fi foarte bine, deci, din partea noastră, din partea întregului Parlament European, pentru bugetul din 2013, să arătăm dacă suntem uh, gata să avem o părere foarte fermă în fața Consiliului. În toamnă, vreau să spun foarte clar, este nevoie să luăm poziție pentru că situația este clară, cea cu care ne vom confrunta pe viitor. Mulțumesc. Bănuiesc că domnul Lökegard este de acord cu cele spuse sunteți de acord, nu? Bun. Atunci, trebuie spus doar că pe 17 iulie vom avea termenul uh, pentru depunerea amendamentelor la acest raport săptămâna viitoare. Acum vreau să-i dau cuvântul la următorul punct, punctul 19, domnului Lökegaard, în continuare uh, tot pentru despre CFM. Da, am să continu de ce s-a spus până acum. Avem același termen, 17 iulie, asta ca să reamintesc uh, colegilor că aceasta este data. Aș vrea să spun câteva cuvinte, mai ales în contextul în, caze, în, în cadrul actual am avut un, o comisie care a um, manifestat dorințele Parlamentului pentru următorul cadru financiar multianual și, bineînțeles, până acum uh, Parlamentul um, a avut un rol um, destul de redus și Comisia pentru Bugete vrea să obțină un rol mai important. Acest lucru va fi inclus în uh, raportul Comisiei pentru Bugete și sper că vom fi ascultați în cadrul acestei proceduri. Asta ca să vă prezint contextul. Comisia pentru bugete își va redacta uh, raportul în uh, octombrie și um, comisia noastră inclusiv uh, este invitată să își prezinte avizele. Votul um, îl vom desfășura în septembrie. Și cred că avizul nostru e important. Pentru că mm, Comisia pentru bugete va stabili care sunt, care vor fi subiecte, dacă acestea vor, vor apărea printre prioritățile în discuțiile cu Consiliu. Am menționat în uh, proiectul meu de aviz toate chestiunile care ne privesc pe noi în această comisie. E vorba de proiectele Erasmus uh, pentru toți și așa mai departe și am făcut și câteva observații generale, nu o să le prezint în detaliu, dar cam asta ar fi structura raportului meu. Aștept și amendamentele. Mulțumesc, am și eu de făcut o remarcă pentru că cred că domnul Leuchegard a uitat să menționeze ceva, la X. E X sau 10, nu știu exact. Propunerea comisiei cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții avem 8, 9 și 10, nu? Sau X, nu știu. Vorbeați despre faptul că avem un singur un capitol separat, dar avem nevoie și de o linie bugetară separată. Deci o linie bugetară separată pentru tineret trebuie să fie introdusă. Uh, voi înainta un amendament care sper eu că va intra la timp. Este important să menționăm această linie bugetară separată, pentru că dacă nu o avem, nu putem să facem uh, cereri cu privire la toate aceste subiecte. Mă întreb dacă ați uitat că vrem această linie separată sau nu o doriți. M-ar interesa să știu de ce ați omis acest lucru, pentru că știu că la început așa s-a vorbit. Vă rog. Thank you. No, I think it's a, uh, it's a lapsus. I think... Am omis. Pur și simplu am uitat. Otherwise we will come to ours. It it happens. Pentru că altfel nu se mai fi unul de al nostru. Se mai întâmplă. Da, mulțumesc. Două aspecte. În primul rând, aș vrea să menționez că și eu împărtășesc aceste uh, observații, uh, dar trebuiau uh, menționate, într-adevăr, acele linii bugetare. să existe linii bugetare diferite pentru uh, activitățile culturale și pentru media și pentru sectoarele acestea. Sectoarele culturale și creative ar trebui să fie și ele incluse aici. Pentru că noile programe diferă de cele dinainte, deci trebuie să facem neapărat o, referin, o trimitere specifică la uh, acest aspect la sectoarele culturale și creative, la această politică. În general, sunt de acord cu cele spuse domnul Lockingard, pentru că el a adăugat chestiunea pe care am menționat înainte și anume faptul că în fondurile structurale um, și bugetele um, și că trebuie să introducem în aceste stru- uh, fonduri structurale și bugetele pentru educație, tineret, uh, sport. Nu știu dacă trebuie să menționăm faptul că cultura nu mai face parte din aceste um, uh, din această listă. Noi cred că ar trebui să o includem. În felul acesta, ne-am asigura alocarea unor resurse către acest domeniu. Iacum, o altă întrebare pe care o adresez uh, colegilor și domnului raportor în ceea ce privește noile instrumente financiare. A fost o chestiune care a rămas cumva în suspans în uh, dezbaterile cu Comisia pentru Bugete și cu alte comisii. E vorba de acele garantări ale împrumuturilor. Trebuie menționate aceste aspecte în raport. Să spunem că aici apare o problemă. e vorba de principiu că dacă aceste fonduri nu sunt folosite în cadrul CFP-ului, atunci la un moment dat uh, fondurile respective ar putea să se regăsească, să fie folosite în fiecare domeniu. Nu știu dacă uh, acest uh, subiect va fi uh, menționat. Mulțumesc. Cred că aceasta nu intră în acest program. Ar trebui discutat despre programul ca atare. Aici e vorba doar de ceea ce discutăm despre întregul uh, CFM și ceea ce vrem să introducem uh, noi din partea culturii în CFM. Acum îi dau cuvântul Comisiei, vă rog. Mulțumesc. Bineînțeles, salut sprijinul pe care îl folosim pentru aceste propuneri de buget foarte ambițioase. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Fără sprijinul Parlamentului și în special al acestei comisii, sigur n-am ajunge nici măcar pe aproape de sumele pe care ni le propunem. Sunt de acord cu majoritatea remarcilor făcute la, față de propunerea de programe, nu voi intra în detaliu acum și iau act și de faptul că ați menționat că anumite domenii sunt încă incluse în fondurile sociale. E vorba aici de punctul 17, care important. Dar în acest moment nu pot să spun că aceste domenii sunt excluse din start. Încă mai examinăm aceste chestiuni în propunerea noastră. Puteți să-mi răspundeți, sunteți pentru o linie bugetară separată pentru tinele sau nu? Pentru noi n-ar avea o, un aport suplimentar, nu sunt pentru aceasta. Nu, pentru că din punctul nostru de vedere nu aduce nimic uh, și uh, diminuează din flexibilitatea pe care ați putea o mm, necesita în programe. Dumneavoastră vreți în continuare Erasmus pentru toți, noi vrem, uh, cu, noi vrem uh, învățare pe tot parcursul uh, vieții. Mai vrea cineva să vorbească? Nu. termenul așadar este 17 iulie. Mulțumim, domnule Locăgar și iată ajungem acum la aprobarea deciziilor coordonatorilor. Dacă nu sunt probleme, uh, trecem la 21. Um, alte chestiuni diverse nu sunt. Următoarea reuniune 19 de septembrie. Mulțumesc tuturor, mulțumesc interpreților și noi vă mulțumim și ne vedem în septembrie. La revedere!